europeană uh, pe chestiuni europene vor avea uh, o viață mai bună după ce va intra în vigoare acest regulament. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule Saer. Bănuiesc că dumneavoastră când vorbiți de publicul uh, în general, nu vă referiți probabil la cei care asigură președinția dezbaterii, nu? Pentru că alt public în sală nu prea văd. Uh, și bănuiesc că specialiștii știu foarte bine despre ce este vorba, uh, care sunt detaliile. În fine, în orice caz, iată că se încheie aici dezbaterea, mâine va avea loc votul. Următoarea ședință va avea loc mâine, joi, 16 decembrie, Sfânta Adelaida, uh, mama mea se numea Adelaida, deci Uh, vom începe ședința mâine dimineață. Ordinea de zi a fost publicată și este disponibilă pe site-ul web al Parlamentului European. Se suspendă ședința până mâine dimineața și mâine voi avea ocazia să vă urez tuturor un Crăciun fericit și un an nou fericit, pentru că și mâine voi fi președinte. I hadn't noticed that...